Colegul Seribi mi-a comunicat de asemenea că va adera, că a aderat la grupul verzilor. Autoritățile competente din Ungaria m-au, mi-au comunicat că domnul Ianoș Ader, nou președinte al Ungariei, va fi înlocuit de către domnul Eric Banchi începând cu 1 iunie. Bun venit noului coleg! Și vă, aline- vă amintesc că, în conformitate cu aliniatul 3 uh, um, al uh, regulamentului, orice uh, deputat uh, poate participa la reuniunile uh, Parlamentului cu condiția de a fi declarat inițial că nu uh, exercită o funcție incompatibilă cu cea a, de deputat în Parlamentul European Bun venit domnului Banchi. Comisia Jurii, în sesiunea din 30 mai, a verificat noile mandate și a propus în, în unanimitate